Și acum trecem la ordinea de zi pentru această săptămână. Conform articolului 149 din regulamentul de procedură, a fost distribuită ordinea lucrărilor definitivă. Aveți o intervenție pe punct de procedură? Vă rog. Intervenție fără microfon. rule thirty two mr president composition of political groups you made no announcement. regula treizeci și doi a grupurilor politice Domnule președinte, nu ați făcut niciun fel de comunicare a modificării componenței grupurilor politice. La ultima plenară vă spusesem că domnul Atkinson a fost uh, dat afară din grupul FDD, pentru că în Regatul Unit a fost dat afară din partidul aferent. Președintele grupului FDD la ultima uh, reuniunea plenară a spus că fusese suspendată, dar uh, regula 32 nu prevede niciun fel de suspendare. Fie ești membru a unui grup politic, fie nu ești membru. Pentru că chiar dacă UKIP spune că a făcut uh, tot ce era necesar pentru acest membru care fusese acuzat de fraudă. Aici totuși doresc să-și mențină uh, acest membru în uh, grup pentru a beneficia de mai multă putere politică. Putem pune capăt acestei ipocrizii, domnule președinte? Mulțumesc, domnule Corbett. Până acum nu am găsit nicio regulă din regulamentul de procedură care îmi permite să combat ipocrizia, dar uh, vom uh, verifica dacă există pârghii pentru președintele Parlamentului să intervină. În rest, uh, nu mi-au parvenit niciun fel de comunicări din grupul politic vis-a-vis -vis de această colegă nici uh, în ceea ce privește o suspendare, nici uh, o eventuală uh, excludere. Deci, până în momentul de față, nu mi-au parvenit uh, astfel de informații. Domnule Agnew, și dumneavoastră ați intervenit pe procedură. Comment? Vreau și eu să iau cuvântul. Doamna Atkinson, expulzarea ei uh, face subiectul unui apel care încă nu a fost ascultat. Și până atunci, într-un fel sau altul, dumnea ei încă rămâne membra acestui grup. Ok, das, Mulțumesc, domnule Agnew. Am luat uh, la cunoștință aceste informații și le vom comunica domnului Corbet. Dacă din partea dumneavoastră există solicitări vis-a-vis -vis de ordinea de zi de astăzi, luni, pentru că nu este cazul, grupul versilor solicită pentru ziua de marți o declarație a Comisiei vis-a-vis -vis de ultimele noutăți în ceea ce privește spionarea prin intermediul NSA uh, a cetățenilor. Deci includerea unui punct 3 Uh, marți după amiază, după raportul doamnei Macovei. Uh, dezbatere fără rezoluție. Dacă acest punct se acceptă, atunci vă atrag atenția că interpelarea orală vis-a-vis -vis de granițele inteligente va trebui să fie amânată pentru plenara de uh, mai. Pentru a prezenta o justificare succintă, doamna Harms a solicitat cuvântul. Domnule președinte, atunci când uh, a făcut vâlvă uh, povestea NSA, uh, doamna Merkel spunea că în niciun caz nu este acceptabil ca populația să fie spionată. Și iată că de săptămâna trecută tocmai de acest lucru vorbim din nou. Spionarea cetățenilor pentru NSA prin intermediul uh, Serviciului de Informații German care s-a lăsat instrumentalizat de către NSA, poate ca și alte servicii de informație din Europa. Noi vrem să știm ce anume uh, face un uh, punct, uh, un nod uh, de legătură din uh, Aibling folosit de uh, Serviciul de Informații German. Cum a fost folosit acesta pentru spionarea cetățenilor? Pentru că acum e cazul să dezbatem această chestiune și în Parlamentul European și anume de la bun început. De aceea solicităm includerea acestui punct pe ordinea de zi. Mulțumesc! Doamna Ernst dorește să intervină pentru a pleda pentru includerea acestei solicitări. Mulțumesc, eu susțin această cerere pentru că în, la comanda NSA, uh, un serviciu de informații european a furnizat informații economice uh, către serviciul NSA, ceea ce este interzis conform legii politicieni au fost spionați, uh, cetățeni uh, au fost spionați, probabil timp de decenii. Și nu este doar încălcarea legislației naționale, este vorba și de încălcarea directivelor pe care noi le-am adoptat aici. Și de aceea se impune să abordăm și această tematică și sper că și celelalte grupuri politice văd lucrurile în același fel. Mulțumesc! Dorește cineva să pledeze împotriva acestei cereri? Nu e cazul. Atunci uh, vă supun la vot uh, solicitarea doamnei Harms. Vă rog să ridicați mâna cei care sunt pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Frage nochmal, ham... Vă întreb încă o dată. Toată lumea a votat? Atunci uh, închid votul. Voturi pentru 187, voturi împotrivă 127, solicitarea se adoptă prin urmare. Tot uh, marți avem uh, o cerere din partea uh, grupului Stângii Unite, care solicită includerea pe ordinea de zi o comunicare din partea Comisiei în ceea ce privește protejarea informatorilor care aduc la cunoștință informații și pentru justificarea solicitării are cuvântul domnul Mazi. Domnule președinte, Eduard Perrin a fost uh, este a treia persoană care în Luxemburg a fost uh, adusă în judecată și acuzată uh, în legătură cu Wikileaks. De asemenea, avem nevoie de independența justiției, așa cum avem nevoie și de libertatea presei deplângem uh, lipsa de certitudine juridică pentru, uh, pentru jurnaliști și pentru uh, informatori care dezvăluie anumite secrete, informații ținute secrete și ar proteja pe aceea care divulgă uh, fraudele fiscale și nu aceea care uh, îi aduc pe aceștia în fața justiției. Eh, președintele actual al Comisiei Juncker a fost an la rând eh, responsabil pentru oaza fiscală Luxemburg și cred că de aici ar trebui să se înceapă cu schimbările. Mulțumesc. Ferdinand. Cine dorește să ia cuvântul în favoarea solicitării? On se peut dire que sans ces lanceurs d'alerte Trebuie să vă spun că acest prim uh, pachet fiscal pe care l-am primit de la Comisie, deci dacă nu am fi tras noi semnal de alarmă, n-am fi primit nimic, însă, nimic, însă e posibil ca nici iunie să nu primim nimic. Deci fără cei care lansează un semnal de alertă trebuie protejați. Deci încurajăm Comisia ca în pachetul din iunie să includă uh, dispoziții pentru protecția celor care dau semnalul de alarmă. Văzând în vedere ce, având în vedere ce s-a întâmplat în ultima vreme, mult decât indicat așa ceva. Există cineva care dorește să argumenteze împotriva cererii? Nu? Nu este cazul. Atunci votăm uh, cererea deputatului de Mazi. Mâna sus, cine este în favoare? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru marța nu am alte modificări ale ordinii de zi propuse, însă pentru miercuri uh, grupul socialiștilor și democraților mi-a uh, propus ca vicepreședintele înaltul reprezentant al Uniunii pe uh, situația din Burundi să ia cuvântul ca prim punct de pe ordinea de zi. Doamna mulțumesc, domnule președinte. numele grupului SND cerem o declarație în alte reprezentante UE a doamnei uh, Federica Mogherini pentru a putea discuta în legătură cu ceea ce se întâmplă în Burundi. În urma celei de-a treia candidaturi la postul de președinte a președintelui Gurunziza. Trebuie să vă spun că această candidatură uh, încalcă acordurile de la Rușa, acorduri pentru pace. Este astfel periclitată pacea în întreaga zonă. De fapt, întreaga regiune a Marilor lacul, Lacuri este acum în pericol. Deci noi cerem uh, o declarație în legătură cu ceea ce se întâmplă în această țară. Mulțumesc, doamnă Kenge. Vrea să uh, susțină cineva favorabil această cerere? Domnule Lambert. Nous soutenons la, la demande. Sprijinim această cerere, mai ales pentru că e o situație cu adevărat urgentă, deci că ar trebui să amânăm această cerere mai târziu. Ne-am apropiat prea mult de alegerile din Burundi, deci sprijinim cererea. Antrac. Există cineva care se opune acestei cereri? Nu? Atunci, haideți să votăm cererea doamnei Kienge. Cine este în favoare, să ridice mâna, vă rog. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Tot în legătură cu ziua de miercuri, grupul PPE solicită ca dezbaterea pe tema uh, uciderii studenților kenieni să uh, primească un titlu nou, titlu nou uh, persecutarea creștinilor de pretutindeni în contextul uh, uciderii studenților din eh, Kenya prin, eh, de către grupul eh, terorist Al-Shabaab. Argumentarea, vă rog. Da, Domnule președinte, așa cum ați anunțat și dumneavoastră, vrem ca cuvântul creștin, creștinii, persecutarea creștinilor să apară în mod explicit în titlul dezbaterei, din mai multe motive. Um, e adevărat că în Kenya nu doar creștinii sunt victimele acestor uh, atacuri teroriste, dar uh, uh, aceste violențe există pentru că creștinii sunt ținta și ura împotriva, ura față de creștini este principala cauza acestor acte de terorism. Sunt pur și simplu oprite autobuzele pe stradă și se întreabă cine e creștin aici. Uh, Inițial nu am solicitat să vorbim despre aceste, acest masacru de la al studenților din Kenya, ci să vorbim despre persecutarea uh, creștinilor de pretutindeni. Uh, pentru că 300 uh, de milioane de creștini din această lume sunt urmăriți. 150 de mii de creștini mor victime ale unor acte de violență și în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord, la începutul anilor 90, am avut încă minorități de până la 20% creștini în acele națiuni. Azi aceste minorități creștine sunt doar, de doar 4% din uh, totalul uh, populației. Deci creștinii sunt minoritatea religioasă de departe cea mai urmărită și persecutată din lume. Și de aceea dorim să se discute această problemă și proiectul de rezoluție pe care noi îl propunem tratează tocmai această temă a persecutării creștinilor în toată lumea. Eu nu înțeleg că în text vorbim despre persecutarea creștinilor, dar că acest lucru nu poate apăra pre, eh, explicit eh, în eh, titlu. Haideți să nu ne ascundem după deget, este o chestiune importantă. Și vă rog, domnule președinte, pentru că această chestiune este foarte importantă, importantă pentru grupul nostru. Haideți să dezbatem în, între toate grupurile și în toată propunimea acest subiect care trebuie să ajungă pe urmea de zi politică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, Weber, pentru argumentare. Cine dorește să vorbească în, să ia cuvântul în favoarea acestei cereri a domnului Manfred Weber? przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram ten wniosek. powinniśmy. domnule președinte eu cred că trebuie spus adevărul. E vorba de persecutarea creștinilor în această parte a lumii. În alte regiuni, alte religii sunt persecutate, deci nu este niciun motiv să ne autocenzurăm limbajul. Ar trebui spus adevărul și sunt pentru moțiune. Gegen den Antrag ia cineva cuvântul împotriva solicitării? Domnul Guerrero, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac distinția între persecutarea creștinilor și chestiunea concretă și anume atacurile teroriste din Kenya. E adevărat și nimeni nu pune asta în discuție. Deci mulți creștini în această zonă a Orientului Mijlociu, creștinii de acolo sunt supuși unor persecuții continue. Persecuții tragice din două motive. În primul rând, numărul de vieți omenești pierdute și în al doilea rând, e o acțiune planificată. care este săvârșită pentru a-i dezrădăcina pe acești creștini din zonă și pentru a pune capăt existenței acestor comunități. Într-adevăr, e o chestiune tragică pentru care e nevoie de o dezbatere liniștită, cât mai chipzuită. Grupul meu e gata ca pe ordinea de zi a plenului să se includă, deci nu de data asta, nu această sesiune, dar pe ordinea de zi a următoarei plenare, deci suntem de acord să avem o dezbatere în legătură cu persecutarea creștinilor peste tot în lume. Referitor la chestiunea concretă a atentatului din Kenya, după cum știți, domnule președinte, la conferința președinților am exclus termenul islamic care apărea în uh, denumirea inițială pentru a nu uh, arăta că e vorba aici de un conflict religios. Grupul popular după aceea a spus că era vorba de persecutarea creștinilor. Eu cred că în această dezbatere concretă nu e potrivit să facem asta deoarece mulți dintre cei care și-au pierdut viața în aceste atentate nu erau creștini. Deci grupul meu propune o dezbatere legătură cu persecutarea creștinilor în lume la următoare sesiune plenară și să uh, nu modificăm uh, titlul referitor la acest atentat din Kenya. Bun, mulțumesc. Am ascultat solicitarea domnului Weber și argumentația de susținere. Domnul Weber a solicitat uh, vot nominal. Deci vă supun la vot această cerere cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Vă întreb încă o dată, a votat toată lumea? S-a închis votul. ...192 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 13 abțineri. Solicitarea se adoptă. Nu mi-au mai parvenit uh, alte solicitări de modificare a ordinii de zi. Uh, prin urmare, am luat uh, notă de cele adoptate. Următorul punct.